Morning. Buenos días. Buenos días. I may have your attention. We should... Bună ziua. Haideți să începem. Pentru că vom avea un uh, calendar foarte încărcat astăzi și ne așteaptă și un vot astăzi mai târziu. Alături de noi va fi și ministrul din Grecia, deci, haideți să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, să adoptăm ordinea de zi dacă nu sunt uh, obiecții. Uh, prezentarea delegației live din Grecia a fost amânat. Trecem acum la anunțuri. Vă aduc aminte de acordul UE-PNR în, uh, pe data de 10 iunie, conform uh, articol, uh, articolului 175, uh, acest uh, raport a revenit la Comisia Libe și urmează să discutăm acest raport într-o întâlnire viitoare. Apoi, există un trialog comun în legătură cu actele delegate despre fondurile multianuale. Coordonatorii au luat decizia că acest act delegat, legată de fondurile multianuale, ar trebui să aibă loc pe data de 26 iunie. Este vorba așadar de săptămâna viitoare de la 16.30 până la 18.30. În această întâlnire vom discuta toate fondurile legate de LIBE și, desigur, sunt, particip- sunt invitați să participe raportorii și raportorii din umbră. De asemenea, și comisarii responsabili și Consiliul va fi responsabil. Acum trecem mai departe este vorba de prezentarea planului de acțiune național uh, ELEN. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte, am uh, sărit. Peste primul punct este vorba de protejarea monedei euro și altor uh, monede de contrafacere. Raportor este Anthea McIntyre. Este vorba de o propunere de directivă de protejare a monedei uh, euro. Este o propunere de drept penal foarte important. Am ascultat deja propunerea făcută de comisie și, comisie și acum vom uh, avea onoarea de a asculta proiectul de raport al doamnei McIntyre. Uh, nu este vorba doar de moneda unică. Relevanța acestui raport este una globală. De, este vorba de toate monedele globale care trebuie să fie protejate. Doamna McIntyre. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, este vorba de protejarea monedei euro, dar și, și altor uh, monede. Majoritatea propunerii Comisiei actualizează măsurile existente și cred că a venit momentul să, recuna- să recunoaștem că contrafacerea unei monede reprezintă o infracțiune gravă. Olaf estimează că costurile contrafacerii monedei euro reprezintă pentru consumatorii europeni o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro din momentul în care euro a fost uh, introdus în anul 2002. Drept urmare, o mare parte acestei propuneri nu este deloc controversată și, de fapt, trebuie salutată. Există două arii în această propunere care sunt puțin problematice și eu doresc să mă refer la aceste două puncte în mod special. În primul rând este vorba de uh, o subliniere insuficientă a importanței teritorialității naționale și, de asemenea, introducerea unor uh, sancțiuni, unor penalități uh, minime. Deci, multe lucruri din această propunere, eu consider că am uh, putea fi de acord cu ele, pentru că, desigur, cu toții nu suntem de acord cu contrafacerea acestor monede. Datorită calendarului stabilit, am avut această măsură puțin neobișnuită de a avea o întâlnire cu raportorii din umbră înaintea prezentării primului proiect de text. Și în primul moment am avut impresia că am putea, am putea discuta despre amendamentele necesare în cadrul acestei prime întâlniri, astfel încât să nu mai fie propuse amendamente după ce voi fi redactat textul. Până la urmă nu s-a întâmplat acest lucru Uh, eu am uh, încercat să țin cont de îngrijorările și ideile raportorilor din umbră, cel puțin de un număr din acestea și consider că raportul acum este unul mult mai bun, probabil se va bucura mai mult de sprijinul colegilor noștri. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră, în special domnului De Jong, pentru angajamentul lor de care o dat dovadă până acum și pentru cooperarea de care ne-am bucurat. Drept urmare, reacția inițială a raportorilor din umbră este următoarea. Este important să transmitem un semnal puternic, aceste infracțiuni trebuie combătute în mod puternic, cu toate acestea. So the initial reaction of shadows Revin așadar la reacția inițială a raportorilor din uh, umbră. Este important să transmitem acest uh, semnal puternic referitor la acest gen de infracțiuni, însă cred că există îndoieli puternice, mai ales din partea domnului De Jong și din partea mea, că nu ar trebui să introducem niște uh, sancțiuni minime. Drept urmare, o să vă prezint acum uh, principalele amendamente pentru proiectul uh, meu de aport. Amendamentele 1 și 5, referitoare la considerentul 23 și aliniatul 1 din uh, articolul 8. Ce încerc să fac prin aceste amendamente este să spun că este, este responsabilitatea statelor membre unde a fost comisă această infracțiune Cred că este un lucru puțin irațional să cerem statelor membre să combată infracțiuni din alte state. Cred că fiecare stat membru trebuie să se ocupe de infracțiunile care au loc în propriul, pe propriul teritoriu. În legătură acum de, cu sancțiunile minime. Am șters cu totul un alineat pentru că, după părerea mea, un propus de mine ar dubla exact același alineat. Pragul inițial de 10.000 de euro, care ducea la o pedeapsă maximă de 8 ani privare de libertate, ei bine, am redus acest prag la 5.000 de euro. Deci tot ceea ce depășește falsificarea unei sume de 5.000 de euro poate fi pedepsit cu 8 ani de închisoare. Mie mi se pare că am simplificat lucrurile dar am renunțat la pedepsa minimă și cred că este important ca judecătorii din toate statele membre să-și po- să poată lua propriile decizii, pentru că circunstanțele, condițiile economice sunt diferite între statele membre. Stabilirea unei pedepse minime, de fapt, ar introduce diferențe între statele membre, tocmai datorită condițiilor economice diferite. Drept urmare, eu consider și sunt sprijinită și de domnul De Jong că sistemul judiciar este cel care trebuie să decidă de la caz la caz. Acestea sunt principalele modificări pe care le-am operat și, de asemenea, am mai propus un amendament nou care propune împărtășirea de informații relevante ca, pentru sprijinirea statelor uh, membre și OLAF în combaterea falsificării monedelor. Nu cred că este un amendament controversat și cred că acest amendament poate fi sprijinit de colegii noștri. Cu aceste remarci, cred că v-am prezentat proiectul meu de raport. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. McIntyre. Vă mulțumesc, domnule McIntyre. Vă mulțumesc. Acum avem, urmează o dezbatere. Da cuvântul doamnei Strafă, din partea PP. Sunt excelent. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei pentru munca sa excelentă și pentru prezentarea acestui raport. Așa cum spuneam, aceasta este ținta uh, criminalității organizate în ceea ce privește contrafacerea și a produs uh, daune de în jur de 500 de milioane de euro de la introducerea monezii euro. Europol arată că există o tendință de creștere și că această amenințare este foarte serioasă, așa că salut propunerea de directivă a Comisiei Europene care dorește să se adopte un cadru juridic comun pentru a lupta împotriva contrafacerii monezii euro. Aș insista aici pe două aspecte. În primul rând, avem nevoie de o abordare coerentă în ceea ce privește dreptul penal la nivel european. Se discută la Parlamentul European mai multe texte la ora actuală, în special propunerea de directivă pentru protecția intereselor financiare a Uniunii Europene, care a fost analizată în comisia noastră chiar ieri. Cel de-al doilea punct, voi fi uh, foarte succintă, pentru că raportoarea a spus deja tot ce era de spus. Referitor la sancțiunile minime, cred că dacă le impunem tuturor statelor membre așa cum fusese propus, nu este soluția cea mai bună, așa cum se spune deja aici. Aceasta ar fi uh, contrariu uh, principiului individualizării pedepsei care permite judecătorului să um, dea o pedepsă în funcție de fiecare caz în parte. Deși aici susțin raportorul și uh, mă opresc aici pentru că restul a fost pus deja. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Domnul De Young, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc uh, raportoarei pentru munca sa excelentă până acum și pentru întâlnirea pe care am avut-o la Strasburg cu raportorii din umbră, o întâlnire foarte, foarte utilă. Din partea grupului meu, cred că nu vom prezenta foarte multe amendamente, de altfel vom urma abordarea dumneavoastră, vom analiza foarte bine textul și poate vom avea pe aici, pe acolo, câteva schimbări, câteva modificări, dar în principiu abordarea generală a raportului este de susținut. Un al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac. Există o legătură aici cu alte dezbateri pe care le-am avut uh, ieri în legătură cu Directiva pentru protecția intereselor financiare. Și în acel caz, Comisia a introdus sancțiuni minime. Și ieri s-a dezbătut această chestiune atunci când uh, uh, comisarul Reding a fost aici la Comisia Libe și am văzut că abordarea Comisiei uh, care mă îngrijorează oarecum, pentru că de fiecare dată am încercat să explicăm Comisiei că dacă se introduce conceptul de sancțiuni minime, indiferent că vă place sau nu acest concept, eu unul nu sunt pentru sancțiuni din mai multe motive, dar lăsând acest aspect deoparte, chiar dacă ești pentru sancțiuni, trebuie să recunoști faptul că sistemul dreptului penal este un sistem și atunci când Comisia introduce noi concepte în uh, aceste propuneri, nu este cea mai bună idee. Iată ce am cerut de mai multe ori de la Parlamentul European către Comisie în trecut, pentru că uh, Comisia are competențe în acest domeniu al dreptului penal și dorim ca ea să, arete, să dea dovadă de o abordare coerentă în ceea ce privește dreptul penal. Deci dacă se dorește introducerea unor sancțiuni minime, ar trebui incluse tot felul de delicte și ar trebui să vedem unde le introducem și unde nu. Ar trebui să se spune, de exemplu, în cazul acesta, pentru că există interese economice ale Uniunii Europene sau e problema cu moneda euro. Deci, Comisia trebuie să țină cont de felul în care funcționează dreptul penal și acest lucru mă îngrijorează pentru că putem avea dezbateri foarte bune cu Comisia în domeniul dreptului penal asupra abordării pe care o are. Un ultim comentariu. După toate discuțiile pe care le-am avut ieri în legătură cu funcționarea OLAF-ului, OLAF-ul este o instituție foarte importantă și pentru acest raport și prin câteva amendamente îmi exprim îngrijorarea în legătură cu felul în care funcționează biroul, pentru că lucrurile ieri au depășit o anumită limită atunci când uh, PPE-ul și Verzi au cerut ieri ca o parte a direcției Olaf, Olafului să um, demită. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum poate Comisia sau Consiliul doresc să intervină pe marginea acestui raport sau poate un reprezentant al OLAF-ului. Comisia, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, sunt Alessandra Schroeder de la Digi Justice. Aș vrea să mulțumesc în primul rând Comisiei dumneavoastră și raportorului pentru susținerea de care ne-a dat vadă la această propunere importantă. Așa cum se spunea foarte bine aici, trebuie să ne alăturăm puterile pentru a lupta împotriva contrafacerii monezii euro. Este un delict foarte grav și avem nevoie de reguli similare în întreaga Europa. Aceasta mă aduce foarte rapid la chestiunile care au fost analizate aici, și anume, în primul rând, nevoia de a avea un regim de sancțiuni adecvat pentru contrafacere și, în al doilea rând, o problemă de jurisdicție care trebuie aplicată. Referitor la sancțiunile minime, știm că este o chestiune foarte importantă și că ea trebuie analizată în detaliu. Așa cum se spunea aici, Comisia Europeană dorește să aibă o abordare uh, coerentă, comună, așa cum se arată în comunicarea din 2011 asupra dreptului penal. Dacă analizăm delictele care sunt uh, prevăzute aici, s-au manifestat îngrijorări în legătură cu o atitudine coerentă a Comisiei din cauza propunerii noastre de sancțiuni uh, minime pentru protejarea intereselor economice care aici nu se regăsesc. Dar, din punctul nostru de vedere, nu există aici o contradicție pentru a avea o politică globală coerentă în dreptul penal. Trebuie să vedem ce bunuri protejăm practic prin dreptul penal. Și aici există diferențe fundamentale între, pe de o parte, protecția intereselor financiare și a monezii euro, care, din punctul nostru de vedere, sunt uh, adevărate valori europene care au nevoie de această protecție la nivelul întregii Uniuni și alte delicte care au mai degrabă o relevanță la nivel transfrontalier sau la nivel național. Iată de ce în acest caz am propus sancțiuni minime, tocmai pentru a ține cont de această valoare adăugată europeană a bunurilor despre care discutăm și pe care dorim să le protejăm. Și pentru noi uh, nu se face diferențiere practic față de alte delicte grave. Pot să vă spun că sancțiunile minime nu sunt un lucru care se aplică în mod automat. Există îngrijorări în sensul că judecătorii ar fi obligați să introducă astfel de sancțiuni minime prin textul nostru. Însă acest text este adresat legiuitorilor și nu instanțelor uh, propriu-zise. Deci aceasta rezolvă îngrijorarea manifestată. În ceea ce privește principiul teritorialității, cum spunea doamna raportor, în dreptul penal avem politici foarte clare care arată că jurisdicția depinde de două criterii, în primul rând teritorialitatea sau um, cetățenia persoanei respective. Însă cred că acesta nu este momentul pentru a reduce principiul jurisdicționalității pentru statele membre. Deci aș ruga să se mențină propunerea originală a Comisiei care ține cont de naționalitate și teritorialitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă dorește și Consiliul să intervină. Dorește Consiliul să facă comentarii? Nu. Am văzut că domnul Bronx a ridicat mâna înainte de a da cuvântul um, raportorului încă o dată. Domnule Bronx, vă rog. După cum s-a spus, suntem împotriva contrafacerii monezii euro. Și aveam impresia că contrafacerea, într-adevăr, era un delict grav, practic, oriunde în lume. Și vreau să întreb dacă există vreo țară unde nu se întâmplă așa în Uniunea Europeană. Există țări unde acesta nu este un delict penal? Pentru că dacă răspunsul este nu, atunci n-am înțeles care este problema pentru că nevoia de a avea legislație europeană doar de dragul ei și de a face o urbanizare doar de dragul ei, nu e prima oară când ne confruntăm cu acest lucru. Și de altfel, Uniunea Europeană încă nu include toate țările din lume, deși poate în curând se va întâmpla și așa. Și a, legislația europeană nu are efect asupra țărilor unde se tolerează astfel de activități. Referitor la sancțiunile minime, ele sunt um, um, ciudate pentru unele drepturi penale din Uniunea Europeană. În Marea Britanie, de exemplu, nu există sancțiuni minime pentru majoritatea delictelor. Și cu toate acestea trebuie să existe o putere discreționară la nivelul justiției în fiecare stat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna McIntyre. Dacă doriți să reveniți pentru un comentariu final, înainte de stabilirea termenului pentru amendamente. Da, foarte pe scurt. Aș vrea să asigur din nou Comisia că în raportul meu nu s-a înlăturat capacitatea statelor membre de a urmări proprii cetățeni uh, care fac delicte în alte țări. Singurul lucru pe care îl promovăm este principiul teritorialității care să aibă întâietate față de alte principii. Deci există o schimbare minimă față de textul inițial, pentru că ni se părea important. Și sperăm că Comisia să nu reacționeze prea puternic la această propunere. Altfel vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea pe care am avut-o. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor. Cred că putem să stabilim termenul pentru amendamente. Joi, um, 10 iulie, la ora 12 la prânz. Deci amendamente la raportul prezentat de doamna McIntyre. Și acum putem la timp să trecem la punctul următor, pe ordinea de zi, punctul 4. Prezentarea Planului Național al Greciei pentru Azil și Migrație. Prezentarea este făcută de uh, ministrul grec pentru ordine publică și protecția cetățenilor, domnul Dendias. In two minutes, the minister will be here. Domnul ministru va fi aici peste două minute, deci nu trebuie să facem, uh, să întrerupem ședința. Și vă mulțumesc pentru răbdare. As we said, no need for recess. Așa cum spuneam, nu are sens să luăm pauză. Urăm bun venit, domnule ministru Indias, ministrul elen pentru ordinea publică și protecția cetățenilor, care ne va prezenta planul de acțiune naționale LN în privința azilului și gestionării migrației. Nu, după cum știți cu toții, noi avem uh, în mod constant uh, schimburi de opinii cu înalți reprezentanți din statele membre care se ocupă de problema azilului, imigrației, monitorizarea și controlul frontierelor. Este o, un element esențial al activității libe în ce privește legiuirea, monitorizarea uh, activității Uniunii Europene și gestionarea fondurilor, de aceea Urăm bun venit domnului Dendias, ministrul Elen, pentru a i prezenta, după cum spuneam, planul uh, pentru azil și migrație din Grecia. Și apoi vom avea și o discuție. Domnule ministru, ne face onoare să vă avem aici. Vă rog, vă ascultăm. Thank you, Mr. President. Uh, please allow me, as, as an open... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi uh, în introducere să-mi exprim recunoștința dumneavoastră personal și Comisiei Libe și față de Parlamentul European, pentru că îmi dați această ocazie de a vă prezenta în detaliu o chestiune care pentru țara mea, pentru Grecia și cred că și pentru Europa este de o importanță fundamentală. Această ocazie pentru guvernul grec, pentru mine, pentru minister, este foarte importantă. Parlamentul European este co-legislator deci înțelegerea și susținerea dumneavoastră și critica dumneavoastră, toate sunt foarte importante. Am să încerc să vă prezint o versiune concentrată, un rezumat, pentru că sunt mai importante comentariile și întrebările dumneavoastră decât uh, un discurs al meu pe acest subiect. De la ultima dumneavoastră vizită în Grecia, în octombrie 2012, s-au făcut foarte multe lucruri în politica Greciei privind gestionarea azilului și migrației. La reuniunea informală de la Dublin în ianuarie anul trecut, am prezentat planul nostru cu privire la gestionarea azilului și migrației plan care, considerăm, este răspunsul eficace și uh, uman al guvernului nostru la provocările actuale ale migrației, la fenomenul migrației ilegale și la toate problemele migranților um, aflați în situații neclare. Și acum, despre ce e vorba? Ce s-a făcut din octombrie 2012? Când ați vizitat Grecia ultima dată și ați văzut la fața locului cum stau lucrurile. În primul rând, s-a înființat serviciul uh, de primă primire. El este deja operațional. Uh, în, uh, pe 15 martie și-a început uh, activitatea. Uh, el este deja operațional și va fi complet operațional până la sfârșitul acestei luni. De asemenea, sunt uh, în construcție acum în două noi centre, în Lesbos, pe insula Lesbos și uh, la Atica, ele în regiunea capitalei, și vor fi complet operaționale până la sfârșitul anului 2013. Colaborăm îndeaproape cu biroul uh, Comisariatului ONU pentru Refugiați din Grecia și cu diverse ONG-uri um, pentru diverse servicii medicale, de interpretare, uh, de asistență, de informare cu privire la, voluntar, uh, la repatrierea voluntară. Avem și două centre de screening care au fost renovate, sunt operaționale din luna martie, din luna aprilie acestui an. Pe lângă aceasta, acum dotăm cu personal două unități mobile de primă primire. Și asta pentru că migrația ilegală se transformă um, și se mișcă la nivel teritorial. Acum um, ea este concentrată mai ales în zona Egei. De aceea vrem să creăm două unități mobile. De asemenea, pentru a avea o abordare cuprinzătoare a fenomenului, ministerul meu a preluat de la Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății Publice serviciul referitor la persoanele vulnerabile și la grupurile vulnerabile. Și am creat deja uh, două centre pentru grupurile vulnerabile la Atena și planificăm încă două astfel de centre, locurile au fost deja alese, care vor putea fi operaționale până la sfârșitul 2013. Unul este în Atica și celălalt este în centrul Macedoniei la 60 de kilometri aproximativ de Salonic. Și apoi, azilul. Știți că a făcut obiectul foarte, unor discuții foarte serioase. Um, acum uh, avem o nouă uh, autoritate pentru azil și, de asemenea, o nouă autoritate care să, să gestioneze contestațiile. De asemenea, avem cinci centre regionale de azil deci în zona Evros și în zona Egei, care vor fi operaționale foarte curând. Și vreau să vă dau doar câteva informații. Um, noul serviciu operațional pentru azil este operațional din uh, iunie și a primit deja 144 de cereri de azil din partea bărbaților, 63 din partea femeilor și 9 din partea unor minori neînsoțiți. O altă provocare cu care ne confruntăm este volumul mare de cazuri pendinte. Atunci când eu am preluat mandatul în iulie anul trecut, Grecia avea 55 de cazuri, 55 eh, de mii de cazuri eh, pendinte. Ce am făcut? În primul rând, am creat o aplicație electronică, am digitalizat toate dosarele, toate cele 55 de mii de dosare, Deci le-am transformat în format electronic. 17.000 de cazuri uh, au uh, fost închise. Din celelalte 3.600 au fost uh, deja analizate și pentru a accelera procedura am dublat personalul care se ocupă de acest lucru. Avem acum 20 de comitete care se ocupă de aceste dosare în cooperare strânsă cu um, biroul Comisariatului ONU pentru Refugiați. Am creat de asemenea um, centre um, de, care se ocupă de oameni înainte de repatrierea acestora. Avem mai mult de 5.000 de locuri, unul în Atica, unul în uh, peninsula Peloponez, la 800 km în sud față de Atica și ultimele trei se află în nordul Greciei. Capacitatea totală este de peste 5.000 de locuri. Planul nostru este de a crea 10.000 de locuri. Și de asemenea uh, ne gândim la crearea a patru noi centre care să primească persoanele înainte de repatriere, care vor fi gata până la sfârșitul 2014. Toate au o procedură operațională standard, conform directivelor Uniunii Europene și legislației noastre naționale. Permiteți-mi, vă rog să vă spun că pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor uh, de uh, furnizare de alimente, curățare și așa mai departe, am introdus cerințe foarte clare în procedura de licitare care este lansată în momentul de față. Uh, nevoia de creare a acestor uh, centre se datorează ambuteiajelor care se creează la, în procesurile de repatriere și o să revin la acest lucru. Se discută foarte mult uh, acum și împreună cu Comisia Întrebarea fiind cine poate fi plasat într-un astfel de centru pre-repatriere. Permiteți-mi să vă spun, noi considerăm că o persoană care solicită azil uh, nu primește automat dreptul de a rămâne în Grecia. Mulți uh, oameni, mulți migranți ilegali fac abuz de dreptul la azil. La ce mă refer? ei nu își uh, depun cererea de azil la intrarea în Grecia, la intrarea în Uniunea Europeană, ci o depun numai dacă sunt prinși de poliție. Și în acest caz există o hotărâre foarte clară a Curții uh, de Justiție Europene care spune că aceste persoane fac abuz de drepturile lor. Deci e o discuție care se poartă în momentul de față. Însă, Haideți să ne gândim practic. E o discuție destul de îndelungată și ce vom face noi? Vom crea un mecanism în conformitate cu care toate cazurile de azil referitoare la persoane care se află deja în detenție vor fi tratate până în august 2013, deci până două luni de acum. Eh, asta ar putea să fie o discuție juridică interesantă, dar nu va mai fi de substanță în ceea ce privește Grecia. Repatrierile. O altă chestiune foarte importantă. Dar dați-mi voie să vă spun, eh, pentru că unii dintre dumneavoastră cunoașteți Grecia, că uh, fostele centre se închid pe rând. Am închis centrul de la Vena, fostul Helenicon, Maspropicus, Herod. Și am renovat centrul uh, New Hellenicum, care din nou va fi închis probabil până la sfârșitul lui 2013. Repatrierile. O altă chestiune de importanță fundamentală. Susținem organizația, susținem programele de repatriere voluntară ale Organizației Internaționale pentru Migrație, lansate în 2012, pentru a asista cam 8500 de imigranți care au uh, și-au semnat interesul pentru repatriere. Poliția Elena implementează prin departamentul lor de repatriere propriul său plan, deci un plan uh, suplimentar de repatriere, însă indiferent uh, ce se întâmplă, în continuare repatrierile sunt o mare problemă, pentru un motiv foarte simplu. Principalele țări de origine nu colaborează cu noi. Și mă refer aici mai ales la Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Irak, Algeria și Maroc. Aceste țări reprezintă 80% din problemă. Am cerut uh, ajutorul comisiei, am cerut comisiei să facă presiuni uh, asupra acestor țări, fie să semneze acorduri de readmitere sau, în cazurile în care există aceste acorduri, să le pună în aplicare. Și vă mărturisesc că nu mă mulțumește situația actuală și nu mă mulțumește presiunea, nivelul de presiune la care sunt supuse aceste țări. Și apoi, controlul frontierelor. Cred că am fost foarte eficace în uh, regiunea care uh, punea probleme în trecut. Avem două operațiuni actualmente în desfășurare. Cu o zi înainte de începerea operațiunii SIL din Evros, 412 migranți ilegali au trecut uh, prin punctul uh, Evros și acum uh, numărul e de 3-4 persoane pe săptămână. Sigur că avem probleme în uh, regiunea Egei. Ea nu constituie responsabilitatea ministerului meu, cu toate acestea, creăm o, un sistem conform căruia frontierele europene la Egee vor fi protejate. Avem o operațiune care se numește Poseidon, cred, spune ministrul. Dar uh, ministrul de resort va veni și vă va informa care sunt planurile noastre pentru zona Egei. În încheiere aș dori să vă invit să veniți și să vizitați din nou Grecia în toamnă pentru a vedea ce s-a realizat de la vizita de anul trecut, pentru a putea să analizați progresele care s-au făcut până acum. Și vă mulțumesc uh, încă o dată, domnule președinte, pentru ocazia de a mă adresa Comisiei Libe. Domnule Dendias, vă mulțumim pentru prezentare prezentarea planului de acțiune uh, ELEN pentru gestionarea azilului și migrației. Am uh, destul de multe persoane scrise pe lista vorbitorilor și, luând în considerare faptul că avem un vot programat, să nu uităm acest lucru, se va întâmpla ca de obicei uh, vom avea o debandadă în momentul în care colegii intră rapid în sală cu cartelele electronice pentru a vota situația din Ungaria. Deci, vă rog să țineți minte că veți primi uh, dreptul de a interveni. 15 persoane doresc să intervină, dar vă rog să vă restrângeți la două minute fiecare și să puneți întrebări sau să faceți comentarii foarte specifice. Și începem cu doamna Mathieu. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului ministru. Sur zile de migrație. Pentru că a a venit în fața noastră să-și prezinte planul, văd că conștientizăm problemele uh, solicitațiilor de azil pe de-o parte și ale țărilor gaze. Constatăm, domnule ministru, că s-au făcut progrese. De... Iată, există serviciul de uh, primire pentru minori neînsoțiți S-au făcut mari progrese. Constatăm că încet, încet se reglementează situația solicitanților. Putem să ne exprimăm satisfacția. Constatăm că există centre de preevaluare, însă rămân o serie de probleme datorate lipsei banilor, în general, dar putem insista uh, pe lângă Comisia Europeană ca să vă ajute în acest sens și uh, să încerce să normalizeze situația. Cred că Parlamentul European ar putea face presiuni și asupra Consiliului. În legătură cu relocarea și partajarea sarcinii, noi am votat raportul Wikström uh, pe tema Dublin 2 și știm că nu suntem pe deplin satisfăcuți de situația în legătură cu partajarea sarcinii și relocarea. Împreună cu Malta, sunteți una din țările care Ehm, se confruntă cu mari dificultăți, eh, ținând cont de numărul locuitorilor și de numărul eh, solicitanților de azil, ar putea și alte țări să facă un efort ca să vă ajute. Și cred că Parlamentul European, făcând presiune asupra Consiliului pentru partajarea sarcinii și relocare, v-ar putea ajuta, ba chiar ar putea din nou discuta acest subiect în plenară. Now, Let's hear from the members of the... Mulțumesc. acum membrii delegației Elene. Începem uh, sau delegația pentru Grecia. Începem cu șeful, uh, domnul Mulda. Have the impression that since our visit... Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că de la vizita noastră în Grecia, dacă l-am înțeles bine pe domnul ministru, s-au făcut niște îmbunătățiri majore și salut acest lucru. În ceea ce privește vizita mea în Grecia, am notat, atunci am spus public, că am fost impresionat de atitudinea funcționarilor care se ocupau de migrație, în pofida situației economice foarte dificile, spiritul uh, lor, atitudinea era pozitivă și mi s-a părut încurajator modul în care se sfășurau uh, munca și am exprimat acest lucru și public în ceea ce privește îngrijorările cele mai importante, uh, se referă la câteva centre de detenție pe care le-am vizitat, unde condițiile erau departe de a fi ideale. Uh, și două dintre ele se spunea că vor fi închise până la 1 aprilie. Nu mi-e foarte clar dacă s-a întâmplat acest lucru. Ar fi interesat, aș fi interesat să știu dacă e așa. Și înțeleg uh, că centrul de azil, nu știu exact care este numele, nu era în complet funcțional, dar înțeleg că uh, el este complet operațional acum, ceea ce mă încurajează. Cred că problema majoră în Grecia și în alte țări europene este că există persoane care trăiesc uh, oarecum în umbră, uh, fără să fie în legalitate și sunt foarte interesat, mi-ați vorbit despre cele 55 de dosare pe care le-ați digitalizat. Care este planul de acțiune exact în privința acestor persoane? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pircar. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, o o remarcă preliminară. Am fost și noi la graniță și sub conducerea domnului Mulder am uh, văzut o echipă întreagă care este situația de acolo. A fost o situație foarte interesantă, însă mult mai interesant mi s-a părut raportul uh, despre vizita noastră de acolo, pe care l-am uh, primit în urmă cu câteva zile raport care este adresat și președintelui comisiei noastre și eu nu am mai uh, văzut până acum o asemenea situație să dureze atât de mult timp până când se redactează un uh, raport despre o vizită, despre o delegație. Să nu mă mai refer acum la faptul că informațiile de acolo, unele au fost uitate, altele au fost uh, distorsionate cred că durează prea mult până când se prezintă asemenea rapoarte. Deci nu este normal ca un parlamentar să aștepte luni de zile după vizită acest raport. Deci, domnule președinte, doresc să vă cer să puneți în ordine aceste lucruri pentru că situația este inacceptabilă pentru mine. Și acum ajung și la comentariile propriu-zise. Grecia, fără nicio îndoială, se confruntă cu o situație foarte dificilă, acum și deja în trecut, și din nou, nu există nicio îndoială că nu era foarte bine pregătită pentru a face față acestui uh, flux de migranți. La fel ca și domnul Mulder, pot să vă spun că m-a impresionat angajamentul uh, de care se dă dovadă în Grecia în contextul acestei situații foarte dificile. Și întrebarea mea este următoarea. Care sunt consecințele investițiilor asupra asigurării granițelor? Am văzut foarte bine că a fost construit un gard, am văzut cât de bine se cooperează cu agenția Frontox și uh, Aș dori să știu dacă există anumite consecințe de combatere a, a activităților de contrabandă cu persoane, cu nave și așa mai departe. Și apoi, a doua întrebare se referă la solicitanții de azil. Am discutat cu foarte mulți oameni care fuseseră în aceste centre de primire și uh, majoritatea spuseseră că nu își doresc un, uh, să primească un azil, ci că se află în Grecia din uh, motive economice și aș dori să știu dacă s-a schimbat ceva de atunci până acum, dacă există un număr mai mare de solicitanți de azil. Și dumneavoastră ați amintit acest fapt că mulți dintre acești oameni solicită azilul doar după ce sunt prinși de poliție și aș dori să ne spuneți uh, dacă aveți date despre cât timp durează din momentul în care aceștia sunt preluați uh, de poliție și înaintează această solicitare de primire de azil. Și apoi, dacă avizul, dacă răspunsul este negativ la solicitarea de azil, ce se întâmplă? Funcționează sistemul de returnare, de reprimire a țărilor de origine sistem pe care l-ați amintit și dumneavoastră în intervenția în dumneavoastră. Da, la ora 10.30, domnul președinte, urmează să votăm, deci vă rog să nu uitați uh, acest lucru. Uh, putem depăși puțin această perioadă de două minute, dar nu prea mult. Domnul Papa Nicola are cont. Nu doresc să spun foarte multe lucruri și eu uh, vin din Grecia, deci nu cred că trebuie să vorbesc foarte mult astăzi. Vă mulțumesc pentru introducerea, domnule ministru. V-ați referit puțin la problema legată de finanțare și aș dori să vă întreb care este situația actuală legată de finanțarea europeană pentru Grecia. Doamna comisar Malmström, în această comisie, a spus deseori că Există în continuare fonduri disponibile pentru Grecia. Când vine vorba de azil, știm că am avut probleme de finanțare în Grecia, probleme legate și de fondurile europene. Aș dori să știu care este situația exactă și care sunt așteptările Greciei vis-a-vis -vis de fondurile europene care să sprijine toate aceste eforturi în spiritul unei solidarități europene. Doamna Guillaume. Monsieur le, Président. Rapidement. Da, mulțumesc. Foarte rapid, că suntem în întârziere, am participat la misiunea în Grecia, dar nu sunt de acord cu domnul Pircar uh, când vorbește de rapiditatea elaborării acestui raport, tocmai că s-au făcut uh, presiuni din sensuri contrare nu vreau să dau nume, dar mă rog, asta nu primește direct ministrul dumneavoastră, dar uh, m-aș referi mai degrabă la cazurile de violență despre care s-a vorbit în Grecia, referitor la anumiți emigranți. Și aș dori să ascult ce aveți de spus despre aceste cazuri de violență față de muncitorii emigranți și dacă Grecia va încerca să rezolve aceste probleme și în ce mod. Mulțumesc. Merci, señora Romero. Mulțumesc, doamna Romero. Gracias, presidente. Eh, muchas gracias, señor ministro, por su... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru informațiile pe care le-ați uh, oferit. Aș dori să vă întreb în legătură cu num- numărul de refugiați care au primit statutul de refugiat în Grecia anul trecut. Dumneavoastră ne-ați spus o cifră de 144, din care 74 uh, au fost femei. Eu când am vizitat acest centru din Grecia, am considerat că problema principală se referă la tratarea uh, acestor uh, cereri din trecut, 55 de mii care încă nu au fost rezolvate, deci cam 70 uh, de mii de cazuri, de fapt, în total trebuie procesate, 3 mii de cazuri au ajuns în, în instanță. Eurostat, de exemplu, ne spune că în uh, Franța sunt peste 90.000 de cazuri, în Suedia 70.000 de cazuri și în Germania 10.000 de cazuri. Deci uh, și aceast, aceste cifre sunt pentru anul 2012. Problema este legată de fondurile de care aveți nevoie, desigur. Uh, pentru că vedem că această perioadă de trei luni este extinsă la 6 luni și apoi când persoanele respective sunt uh, eliberate din centrele de reținere, nu știm ce se întâmplă cu ele. Deci problema este legată de bani întotdeauna. Dacă vom uh, rezolva problemele de acces, știm că aveți dificultăți cu Grecia, lucrați și pe marginea acestora, dar rămâne în continuare această problemă a rezolvării situațiilor persoanelor care se află în continuare în centrele de detenție. Și știu ce se întâmplă și în țara din care provin eu. Mă întreb de ce se acordă atât de rar statutul de refugiat. Există această diferență mare între statele noastre și uh, statele din uh, nordul Europei pentru că noi acordăm foarte rar acest statut în comparație cu statele din nordul Europei. În momentul în care acest statut este acordat, persoana respectivă poate merge mult mai ușor în alte state. Și v-am uh, dat acum niște cifre provenind de la Eurostat, care ne demonstrează că Grecia are dificultăți în continuare pe care va fi greu să le rezolve și nu știu dacă asistența europeană este suficientă pentru a rezolva toate aceste probleme. Nu știu dacă uh, aveți uh, suficientă persoană bine pregătită în administrație pentru a se ocupa de, de, de, aceast, de această problemă. Desigur, Europa vă poate ajuta, dar și, eu, și Grecia trebuie să facă mai multe lucruri. Vă mulțumesc, domnul Triantefili de Sara Cuvântul. Vă mulțumesc, aș dori să încep și eu prin a mulțumi domnului ministru pentru că a venit în fața comisiei noastre și să îi mulțumesc pentru Uh, cât de bine ne-a primit când am vizitat uh, Grecia anul trecut în octombrie. Mai vizitasem Grecia și înainte, însă anul trecut în octombrie am văzut care au fost progresele înregistrate și uh, intervenția dumneavoastră în astăzi ne spune că se înregistrează și mai multe progrese, lucru pentru care vă felicităm. În ceea ce privește restricțiile legate de angajarea de nou personal, restricții cerute de Troică, bine se pare că s-a renunțat la acestea, astfel încât să existe suficiente persoane bine pregătite care să se ocupe de această problemă azilului. Eu aș dori să mă refer la un alt punct important pentru noi, relocarea beneficiarilor de protecție internațională. Știm că, deși avem aceste sisteme foarte bine stabilite și trecem prin, uh, facem aceste procese în mod corect. În momentul în care se recunoaște statutul de refugiat și se oferă protecția internațională, cu toate acestea, persoanele respective nu sunt uh, integrate bine în societățile noastre. Ar trebui să existe acest sistem de relocare. Am cerut acest lucru Comisiei Europene, care ne-a spus că statele membre nu se pun de acord asupra acestui punct. Și aș dori să vă întreb uh, dacă aveți inițiative în cadrul Consiliului de a convinge statele membre să accepte propunerea noastră ca Comisia Europeană să vină cu o propunere specifică legată de un sistem de relocare, sistem care să permită Europei să împărtășească toate aceste responsabilități. Vă mulțumesc, domnul Dias de Mera are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva remarci. Bine ați venit, domnule ministru. Aș dori să subliniez că Grecia este țara europeană care se confruntă cu cea mai mare presiune migrațională și aș dori să spun de asemenea că Grecia este țara europeană cu cele mai uh, mari Uh, cele mai uh, lungi uh, granițe, pentru că există nu, număr foarte mare de insule, de exemplu, în Grecia și perimetrul fiecarei insule reprezintă, de fapt, o graniță. Prin planul său de acțiune, Grecia depune un efort economic imens și aș dori să subliniez de asemenea că Grecia trece printr-o situație financiară foarte dificilă. Deci, identificarea uh, uh, vulnerabilității uh, Greciei, cred că în mod automat ar trebui să ne ducă la manifestarea de solidaritate. respectând în același timp drepturile omului când vine vorba de returnare. Trebuie să respectăm drepturile omului uh, când vine vorba de gestionarea centrelor de deținere. În cadrul vizitei noastre am vizitat aproape toate aceste centre și pot să vă spun că situația nu este perfectă nicăieri, este adevărat, însă, prin solidaritate, ar trebui să încercăm să evităm continuarea acestor probleme. Doamnelor și domnilor, Marea Egee este cea mai mare uh, poartă pentru imigrația ilegală în Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm uh, acest lucru și concluzionez, domnule președinte. Cred că acum este Uh, mai mult ca niciodată necesar să ne concentrăm asupra agenției Frontex, care ar trebui să elaboreze um, o analiză strategică, să cofinanțeze repatrierile, participă deja uh, la operațiunile comune și ar trebui să sprijine mai mult Grecia. Comisia noastră uh, trebuie să pun accentul pe unicitatea situației din Grecia, pentru că în ciuda faptului că se confruntă cu presiuni uh, imense, că trece prin aceste dificultăți financiare, Grecia face tot ceea ce poate pentru a face față acestei poveri și trebuie să dăm și noi dovadă de solidaritate. Vă mulțumesc, domnul Drusas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în greacă. Bine ați venit, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru prezentare. Vă felicit pentru că ați elaborat acest plan de acțiune foarte eficient care se ocupă de problemele legate de cererile de azil și de imigrație. Cred că acest plan reprezintă un mare succes pentru Grecia. Știm cu toții însă că problema în Grecia se leagă de punerea în aplicare acestui plan și nu de redactarea sa. Vă asigur că noi vom face tot ceea ce putem pentru a ne asigura că dumneavoastră veți beneficia de asistența europeană necesară pentru a transforma în realitate acest plan. Însă ne dorim ca și dumneavoastră să ne ajutați Um, de exemplu, colegul nostru din uh, Spania a menționat povara prea mare purtată de Grecia. Și eu cred că partenerii noștri trebuie să înțeleagă că nu trebuie să pedepsim Grecia, pentru că ea reprezintă totuși granița externă a Uniunii Europene și trecem printr-o criză financiară puternică și este evident pentru noi că avem nevoie de solidaritate, avem nevoie de asistență, de o asistență uh, financiară solidă. Și de fiecare dată când uh, amintim aceste puncte, mulțumim Comisiei pentru asistența financiară pe care ne oferă, însă Ah, avem nevoie de mai mult. Este vorba de principiul care stă la baza Uniunii Europene și sper că partenerii noștri europeni vor recunoaște acest lucru. De fiecare dată când iau cuvântul în ah, plenul Parlamentului European, subliniez acest punct, la fel cum o fac și colegii mei. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc puțin mai mult pentru că gestionarea imigrației este necesară, uh, trebuie să fie însoțită de un program de integrare a imigranților într-un stat și pentru acest lucru uh, avem nevoie de un cadru legal clar care să uh, să țină seama de toate aspectele relevante de familie, de exemplu, astfel încât persoanele care trăiesc legal într-un stat să poată munci, să aibă succes în statul respectiv. Știu că nu discutăm, dumneavoastră nu sunteți responsabil în mod uh, direct de aspectele familiale, însă avem nevoie și de, aceste, de, de tratarea acestor întrebări. Domnul președinte, ne așteaptă un vot foarte dificil și mai avem foarte mulți colegi care doresc să intervină și domnul ministru trebuie să aibă posibilitatea de a răspunde. Doamna Intveld. Uh, I too would like to extend my warm welcome to uh, the minister. Mulțumesc că vreau și eu să urez bun venit, uh, domnul ministru. E bine că avem ocazia unui schimb de opinii. Cred că toată lumea recunoaște că Grecia se confruntă cu o situație specială nu doar din cauza crizei economice, ci, ci, ci și din cauza poziției geografice. Aș adăuga că eu personal consider că Uniunea Europeană uh, nu a dat dovadă de solidaritate față de Grecia în multe domenii. Asta nu înseamnă că Grecia nu și are propria responsabilitate când uh, uh, vorbim de politica de migrație și de azil și aici am două întrebări. Se pare că susțineți principiul detenției sistematice a solicitațiilor de azil. Măcar unul din partidele din coaliția guvernamentală din țările de jos se pare că susține și el această idee, dar eu cred că noi ar trebui să respingem uh, pe deplin acest principiu. Acești oameni nu sunt uh, infractori. În al doilea rând, Amnesty International raportează în legătură cu respingerea uh, solicitațiilor de azil la granița uh, între Grecia și Turcia. Cunoașteți aceste rapoarte și ce considerați, uh, ce credeți, spun adevărul sau nu? Și apoi, nu știu dacă, e vorba, dacă e vorba doar de azil și imigrație, am o întrebare în legătură cu ordinea publică, nu știu dacă e voie. Nu. Deci, bun, da, bun, dacă aș mai avea o secundă la dispoziție, aș vrea să știu ce face ministrul în legătură cu violențele despre care s-a tot vorbit. Frau Keller. Thank you very much. Thanks. Keller. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnului ministru că a sosit uh, în sfârșit, dar cred că a fost cinic, cinic când a vorbit despre încercările de a înșela uh, sistemul. Totuși, din 7 iunie aveți un sistem funcțional, deci nu e surprinzător că oamenii nu au cerut imediat azil, pentru că n-aveau cui să se adreseze. Am uh, fost acolo și știu că oamenii nu aveau cum să ceară azil, deci e cinic să spuneți că n-au făcut-o. Ă, azilul e un drept, nu e o infracțiune să ceri azil. Ideea noastră de a, de, de a aplica măsura detenției față de aceste persoane nu cred că e prea fericită. Am niște întrebări în acest sens. Ce se întâmplă cu personalul ă, de care dispuneți la acest moment? Dacă aveți probleme și în legătură cu Troica și acum ă, cât durează până înregistrezi o cerere de azil și până ți se răspunde măcar în primă instanță. Asta a spus că uh, lucrați din greu să rezolvați toate cererile care nu li s-a dat curs până acum, uh, până în august, dar uh, cum veți face acest lucru și în același timp să vă asigurați că se respectă toate drepturile și celeritatea? și rata recunoașterii, pentru că sentința Curții de Justiție se referea și la recunoașterea unor eh, solicitanți de azil ca refugiați. Și apoi eh, v-am scris deja din, încă din luna noiembrie, colegii noștri din Grecia ni s-au asociat și în legătură cu aceste centre de detenție și încă nu ne-ați răspuns. Colegul Iacolino, două minute. Grazie. Mulțumesc, domnule Iacolino, două minute. Mulțumesc foarte pe scurt. Nu putem să vedem decât cu ochi buni progresele despre care ne-a vorbit domnul ministru Eh, făcându-ne o prezentare foarte punctuală în legătură cu timpul de răspuns și cu minorii neînsoțiți. Săptămâna trecută noi am adoptat pachetul privitor la regimul de azil și regulamentul de la Dublin, în legătură cu care delegația italiană era de acord, la fel ca delegația elena. Pentru că acea partajare a poverii ne-am dorit o noi întotdeauna când e vorba de migranți și ne-am dorit o distribuție echitabilă ca principiul relocării trebuie să privească toate statele membre, nu doar cele care se află sub presiune, cum este, de exemplu, Grecia. Însă, întrebarea cum a funcționat uh, mecanismul de susținere, planul operativ Frontex, uh, susținerea Serviciului de Acțiune Externă în, uh, pentru a vă susține eforturile. Pentru că știm că sunt persoane care li s-au încărcat drepturile în țara de origine și au nevoie de protecție în Europa. Deci trebuie să recunoaștem imensele eforturi uh, ale guvernului elen de până acum. Bun, există problema de la Marea Ege în Grecia, sunt și alte state aflate sub presiune care au problema comună a Mării Mediterane. Probabil că o, o, o pază de coastă europeană, un mecanism de protecție european ar fi util în acest sens. Mulțumesc! Wrongs. Thank you. <clears throat> The current policy... mulțumesc. Uh, politica actuală acceptă că, înseamnă de a accepta că țările au uh, dificultăți și întârzieri în a elibera uh, documente propriilor cetățeni. Asta transmite un mesaj și uh, imigranților ilegali, fie că li se va acorda, fie că li se va refuza dreptul uh, de ședere. Dar mă rog, asta poate dura luni sau ani de zile. Sau alternativ pot aștepta uh, nu, neapărat nu neapărat în detenție. Și astfel că din ce în ce mai mulți uh, migranți ilegali își încearcă norocul, pentru că oricum rămân în țara gazdă. Uh, acum uh, trebuie să știm exact cine sunt țările care se fac vinovate pentru această situație și dacă nu vor face nimic, atunci Grecia și prietenii săi devin gaze intenționate acestor persoane și atunci ar trebui să uh, dea ajutor unilateral acestor persoane pentru a se întoarce în țările de origine cu sau fără documente de călătorie. Grecia face tot ce poate, are probleme foarte grave și se află sub constrângeri internaționale, dar ei sunt și o parte a problemei, ar trebui să scape de aceste constrângeri cu cât mai repede, cu atât mai bine. Operația Shield, scutul, a redus fluxurile de migrație cu 96,8%. E remarcabil. Increased. The impression is of a country impresia e că țara încearcă să rezolve aceste probleme, însă are foarte multe obligații impuse de Uniunea Europeană, acest gardian european. Țara e ruinată de politici de austeritate și nu este ajutată de Uniunea Europeană. E subminată și identitatea sa prin aceste politici de imigrație care pur și simplu nu țin cont de realitate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Teoharus. Eh, Mulțumesc. Înțeleg eh, faptul că prin aplicarea eh, prevederilor Dublin 2 se vor crea mari probleme la porțile Europei Deja am vorbit uh, despre aceste probleme care uh, deja apasă pe umerii migranților. Deci, întreb, n-ar fi oare o măsură de partajare a poverii și acest acord de readmisie? ca migranții din Grecia, Cipru, Malta să fie retrimiși în țara de origine, că asta ar ușura situația. Crisogelos. Mulțumesc, domnul Crisotelos. Crisogelos. Mulțumesc. Mulțumim, domnule ministru. Europa e clar că trebuie să dea dovadă de mai multă solidaritate, însă și nici țara noastră n-a făcut destule pentru a rezolva aceste probleme. Cum câteva zile împreună cu co-președinta grupului Verzilor, doamna Harms, am vizitat un centru pentru uh, azilanți. Țara noastră ar fi trebuit să uh, aibă centre de adăpost, uh, de găzduire și nu de detenție. Acolo o persoană ne-a povestit că a fost supusă unor torturi. Uh, se află într-un astfel de centru de șapte-opt luni Eh, deci, o asemenea persoană eh, practic retrăiește experiențele care au făcut-o să plece din țara de origine în aceste centre de detenție. Și apoi am mai vorbit cu altă persoană care n-a reușit să uh, obțină reîntregirea familiei, tot așa se află într-un astfel de centru de șapte opt luni. Sunt alte persoane provenite din Iran care de luni de zile au cerut azil și nu li s-a dat curs cererii, rămân acolo în aceste centre. În plus, există acolo și un centru pentru minori am văzut foarte multe cazuri, dar vă pot vorbi despre, de exemplu, un tânăr de 17 ani din Albania care a ajuns în Grecia la vârsta de un an, deci de 16 ani trăiește în Grecia, vorbește doar limba elenă, merge la școală în Grecia și totuși trebuie să trăiască în acest centru. Peste uh, câteva luni va deveni major și va avea o carte de identitate elenă. Uh, sunt oameni, deci, de 16-17 ani trăind în aceste centre. Uh, ce se întâmplă cu ei. Mulțumesc, doamna Papadopoulou. Eh, Mulțumesc. Vreau să mă refer tocmai la această solidaritate comunitară, că știm foarte bine că presiunea migrat, eh, fluxurilor eh, migranților e enormă asupra Greciei și asupra Sudului în general, asupra Mării Mediterane. Mă întreb uh, ce se întâmplă cu partajarea poverii între țările membre ale Uniunii, dacă ea se face sau nu în mod echitabil. Pentru că noi repetăm aici la Parlamentul European că aceste presiuni uh, cauzate de fluxul de azil uh, afectează doar sudul Europei, care deja e afectat de criză. Și apoi, în ce privește relațiile între Grecia și Turcia, noi știm că Grecia e poarta de intrare pentru imigrația clandestină în Europa. Și mă întreb ce, de ce susținerea se bucură Grecia, nu doar în, din punct de vedere al Frontex. Cine o ajută ca să îmbunătățească situația, situația drepturilor omului? Și aș mai vrea să susțin și eu înființarea unui mecanism de protecție pentru țările Sudului, țările de la Marea Mediterană, pentru că asupra lor se exercită o presiune mult mai mare decât asupra celorlalte țări. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Vă rog să păstrați liniștea, pentru că domnul uh, ministru trebuie să dispună de suficient timp pentru a răspunde acestor întrebări. S-a vorbit de solidaritate Sigur, uh, foarte mulți colegi sunt interesați uh, de situația din Grecia. Adaug și eu, dacă îmi permiteți, o observație personală și îmi exprim simpatia și compasiunea față de Grecia, care se află la frontiera externă a Europei și este sub presiune. Deci, cu tot respectul, vă rog să vă utilizați timpul pentru a răspunde, domnule ministru, știind că trebuie să votăm la 10 și jumătate. Vă rog să aveți răbdare, dragi colegi, pentru că domnul ministru trebuie să răspundă întrebărilor care i s-au adresat. Vă rog. More than 10 minutes. Okay. So we... Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie încă o dată să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această oportunitate și pentru toate întrebările pe care mi le-ați pus pentru o chestiune care este esențială pentru noi și sper să fie o chestiune la fel de importantă pentru întreaga Europa. A, aș fi vrut să răspund la toate întrebările, dar nu am timpul necesar, așa că voi face un fel de rezumat pentru toate chestiunile abordate. În primul rând, în luna ianuarie am, propus, am promis Uniunii Europene că vom avea un plan de acțiune. Plan de acțiune care se referea la primul centru de primire, care este acum funcțional, un nou sistem de azil, care de asemenea este funcțional acum și uh, o nouă autoritate uh, care și ea este funcțională și cu politică de returnare care uh, există și a fost implementată. Am fost întrebat în legătură cu toate centrele anterioare, în special domnul Mulders, și vreau să vă spun că toate aceste centre anterioare pe care le cunoașteți, cu excepția unuia dintre ele, nu mai există. Au fost închise, Colheleni a fost închis, noul helenic, de asemenea, pe care l-ați vizitat, a fost și el în, închis. Altul pe care nu l-ați vizitat a fost modernizat și va fi închis până în 2013. Acum, Referitor la cazurile de azil uh, care sunt depuse de mult timp și acele întârzieri despre care ați vorbit, în primul rând, acele dosare nu există uh, niciun interes să rămână în continuare și din uh, um, 3.000 de cazuri au fost deja judecate și rata de protecție internațională care a fost uh, oferită este de 85,8%. Deci, cred că este un nivel destul de mulțumitor. Referitor la Turcia, pot să spun că Turcia încearcă să se schimbe, dar pe de altă parte n-am primit susținerea pe care ne-am fi dorit-o. În 2012 am prezentat Turciei pe aproape 25.000 de cereri de readmisie și pot să vă spun că doar 100, 113 astfel de cereri au fost acceptate. Există și problema dificultăților financiare cu care ne confruntăm și am să vă dau câteva date. Bugetul, și am să vă dau o copie uh, pentru ca toți dumneavoastră să aveți uh, acces la aceste date, dar costul total al noului plan de acțiune anual este de 500 de mi milioane de euro, din care uh, 275 sunt din uh, bugetul nostru. 178 de milioane sunt din partea Uniunii Europene, suntem mulțumitori, bineînțeles, însă este mai puțin decât ceea ce oferă Grecia pentru chestiunea imigrației la acest moment unde constrângerile bugetare sunt atât de mari și există încă o lipsă de 72 de milioane care n-a fost acoperită. Am vorbit cu Comisia și pot să vă spun că propunerile Comisiei de a utiliza, pentru că am absorbit toate fondurile solide care existau și Comisia ne-a, propune, ne-a propus să utilizăm fondurile structurale. Însă acestea, după cum știți, sunt alocate pe bază preferențială. Așa că ne dorim să ajutăm categoriile uh, cele mai defavorizate, însă finanțarea, din păcate, nu este suficientă. Aș încheia cu un element uh, esențial pentru noi. Relocarea. Doamnelor și domnilor, indiferent ce facem, va trebui să discutăm această chestiune la nivel european. Pentru că, până la urmă, unele dintre aceste persoane vor trebui să fie relocate. E vorba de o țară cu 10 milioane de locuitori, o țară care nu poate absorbi 500, 600, 700 de uh, migranți ilegali. Pur și simplu nu are această capacitate. Germania, de exemplu, nu ar putea absorbi 10 milioane de astfel de migranți ilegali, ca să păstrăm proporțiile. Avem nevoie de Europa să vadă care este adevărata problemă și să uh, deschid această dezbatere care probabil că ar fi trebuit să înceapă de mult timp deja. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o pentru a mă adresa comisiei dumneavoastră. Mulțumim și noi, vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră, pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru a clarifica această strategie și planul de acțiune național. Mulțumim! And as we said, Așa cum spusesem mai devreme, acum avem uh, voturile, așa că vă rog să vă pregătiți. În primul rând, verificați dacă aveți cartelele electronice la dumneavoastră. Asigurați-vă că totul este în ordine. O it for it.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 Get ready for the vote, please. Dragi colegi, vă rog să vă pregătiți pentru vot, să vă așezați la locurile dumneavoastră, să pregătiți cartelele. Dacă, doamna Morbai, vă rog, doriți să interveniți. Ügyrendi kérdést feltenni. Mulțumesc. Aș vrea să vă adresez o întrebare în maghiară. Ieri seara la 11 și jumătate noaptea am primit o parte a listei de vot. O listă de vot pentru care e nevoie de o zi întreagă pentru a fi analizată. Și în dimineața aceasta la 9 și jumătate am primit uh, o altă parte a acestei liste cu uh, orientări, însă votam în altă comisie, iar raportul Tavares vorbește despre Ungaria și despre democrație și vorbește la articolul 61 că ar trebui să se acorde un timp suficient pentru legislație. Cum puteți uh, reconcilia aceste două practici? Cum putem uh, da noi o lecție Parlamentului uh, maghiar la aceste chestiuni, făcând așa ceva? Cum putem face pentru a evita astfel de situații pe viitor? În al doilea rând, pentru că am dezbătut raportul Tavares, am văzut care este importanța libertății de expresie și a libertății mass media. Și permiteți-mi să-mi exprim părerea aici că Uniunea Europeană devine o dictatură. Într-un astfel de moment, în mod normal, ușierii vin aici pentru a lua toate materialele pe care le am aici. Aș vrea să ridic aici uh, steagul național al nostru și tocmai spiritul, spiritul acesta al uh, libertății de expresie? Sau uh, e vorba aici de standarde uh, duble pe care le folosiți? Dumneavoastră sunteți fasciștii, doamnelor și domnilor. Dacă cineva uh, ridică aici steagul maghiar, este numit fascist. Doamna Morbai, acesta nu este un punct de ordine, intervine președintele. Nu aveți niciun drept să ne numiți aici la Parlamentul European fasciști. Așa că Vă, nu vă mai dau cuvântul. Stop wasting, wasting. Vă rog, doamna Morbai, vă rog să nu ne irosiți timpul, pentru că nu suntem la circ. Vom trece la vot imediat. Let's, let's, hear, let's hear the situation on fundamental rights. Să vedem care este situația, uh, lăsăm situația drepturilor omului și trecem la un vot foarte complicat, așa că vă rog să fiți foarte atenți We all have in mind that there has been an effort to compromise. Știți că am avut o problemă cu timpul, așa că facem eforturi cu toții. Am implicat raportorul și raportorii din umbră din partea grupurilor politice de aici. Poate înainte de a trece la vot, domnul Tavares dorește să intervină. Dacă nu, trecem imediat la vot. Domnule Tavares, doriți să faceți uh, o remarcă înainte de a trece la vot? Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor politice și deputaților care au lucrat din greu la aceste amendamente de compromis și uh, pentru felul în care am cooperat. Vreau să vă spun și trei uh, evenimente, să zic așa, recente, care nu se reflectă pe deplin în acest uh, raport. În primul rând, uh, Avizul oficial al Comisiei de la Veneția, care a fost dat în urmă cu două zile și care cere guvernului maghiar să retragă amendamentele pe marginea Constituției. Ieri, de asemenea, Navi Piai, care este înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a dat o declarație în care spunea oarecum același lucru ca și Comisia de la Veneția și, de asemenea, la ultima dezbatere pe care am avut-o în legătură cu Ungaria, am cerut guvernului maghiar să ne dea o traducere oficială a noii legi a securității naționale, pentru că există chestiuni îngrijorătoare acolo. Între altele, e vorba de faptul că se permite judecătorilor și procurorilor să fie supravegheați, să se interceapă comunicările lor și aceasta reprezintă o adevărată preocupare în ceea ce privește competențele puterii, însă traducerea pe care am cerut-o nu ne-a ajuns încă. Și vom uh, vedea dacă vom uh, primi această traducere sau dacă va trebui să o facem noi și acest lucru se va reflecta în raportul din plenară. În ultimul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor uh, cetățenilor maghiari care ne-au scris și le-am răspuns unii dintre ei mi-au răspuns din nou în urma răspunsului nostru și a fost un dialog uh, plin de respect și care a fost foarte util. Cred că este o chestiune de care trebuie să ținem cont atunci când e vorba de libertățile fundamentale pentru orice cetățean european, pentru că aceasta ne privește pe noi toți și acum putem trece la vot. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste explicații. Acum trecem la vot, pentru că cred că va fi un vot lung Așa este prevăzut. What is that? I mean, of course, of course, of course, of course, this, this, this cannot happen. This situation here nu putem permite așa ceva. Vă rog uh, personalul tehnic să se ocupe și să nu de a curs acestui circ. Doamna Morbai, nu puteți face așa ceva. Este Parlamentul European aici. Ar trebui să știți acest lucru înainte de a vă prezenta la alegere aici. Vă rog uh, cineva din uh, departamentul um, tehnic să se ocupe de acest lucru ca să se rezolve această problemă. Spuneam că votul este lung, avem multe pagini. Așa că trebuie să facem eforturi cu toții și unele alineate vor fi votate individual în ciuda eforturilor de compromis făcute. Doamna Wikström. This is really... Domnule președinte, este o ședință de lucru a comisiei, vom trece la lucru și unul dintre noi au fost uh, cu adevărat uh, uh, preocupați de această problemă care a apărut aici și nu accept așa ceva atunci când întâlnirea noastră este transmisă în direct și orice cetățean european uh, o poate vedea. E absolut de neacceptat. Sper să se curețe acum uh, sala noastră și să putem trece mai departe la lucrările noastre. Da, spune președintele, am uh, afirmat deja acest lucru mai devreme. Am rezolvat această problemă, acum să dăm dovadă de demnitate și de respect față de rolul Parlamentului European și pe care fiecare membru trebuie să-l respecte. I'm going to announce an additional indication. Acum, uh, încă o informație de ultim minut. La amendamentul 250, acesta este caduc dacă compromisul nou se adoptă. 366 și 367 sunt caduce dacă compromisul 24 este adoptat. Amendamentul 395 nu este caduc dacă compromisul 18 se adoptă și, ultima informație, amendamentul 154 este caduc dacă compromisul 41 se adoptă. După aceste ultime anunțuri, mai dorește cineva să intervină? Atunci trecem la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 2. Cine este pentru? Amendamentul 195, de fapt, la alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 197, 98, 99, nu, mă scuzați, spune președintele, 197 și 198, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vom face o verificare electronică. La alineatul 3. S-a deschis votul. Paragraf 3. Un vot PPE în plus. Care este problema? N-am înțeles. 190, 196, 197. Amendamentul 197 și 198 la alineatul 3. Acum votăm din nou. Avem în continuare un vot PPE în plus. Amendamentul 197 se referă la alineatul 2 și nu la alineatul 3. O intervenție din sală. Nu, acela era 195, acum votăm 197 și 198 de la alineatul 3. Uh, Mr. Chairman, if I may. Domnul Tavares, mulțumesc. Ok. No, no, no, but this what we have. Excuse me. We voted We're voting now. Paragraph 2, 100. Votăm acum 195 de la alineatul 2, înainte de a trece la alineatul 3, la cele două amendamente pe care le-am anunțat deja. Deci, votăm 195 la alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum trecem mai departe la alineatul 3. Domnule președinte, am impresia că ne-ar ajuta pe toți dacă n-ați mai menționa alineatele, ci doar numărul amendamentelor. Cred că ar fi util. Only for the number of the amendments. Da, facem așa, spune președintele. 197 și 198 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge? 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 201 și 202. Identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 206 pentru, împotrivă, facem o verificare electronică la amendamentul 206, s-a deschis votul. S-a închis votul. Prea multe voturi din partea PPE-ului, două voturi în plus. E ok acum cu voturile? Sunt în continuare două voturi în plus din partea PP-ului. Vă rog să le retrageți. Acum e în ordine. 39 de voturi pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Și acum 208, 209, 210 și 211 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 214 și 15 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 223 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 până la 238, nu, mă scuzați, spune președintele, 235, 236, și 238 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240, nu, acesta este caduc. Trecem la compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 este caduc. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, de fapt s-a respins 254. Au fost mai multe voturi împotrivă decât pentru, deci se respinge. Foarte bine, facem o verificare electronică la amendamentul 254. Now closed. S-a închis votul. Yes, 31 against 26. 31 la 26 se respinge. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 257, 258, 259 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 264 e caduc. 262 a fost respins. La mine pe listă scrie că a fost respins. La dumneavoastră nu? Deci, am votat 263, a fost respins. 263. Deci, vreți să verificăm? Bine, verificăm la 263. S-a închis votul. Treizeci și unu împotrivă, 24 pentru. Deci se respinge. 264 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 265 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 266 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 267. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 272. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 273. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 274 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 288 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 290 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 289 pentru. Împotrivă. Nu e clar. Nu e clar votul. Votăm prin vot electronic. 289. S-a deschis votul. Da, o persoană în plus la PP. S-a închis votul. E clar că e respins. Singura problemă a fost că lumea n-a ridicat suficient mâinile. A fost un moment de confuzie. 292. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 293. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 294. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Compromisul 15. Pentru. Vreți să verificăm? La 294? Bine, verificăm. 294 s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, este respins. Compromisul 15. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 310. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 311. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 312 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ...313, îmi cer scuze, spune președintele, erau împreună. Deci 314. 14, 15, 16. Nu. 314, 315. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 316 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19. Vreți să verificăm? La 316. Bine. 316 s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 31 împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Vreți să verificăm? 317. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci trei, treizeci trei împotrivă, deci se respinge. Trecem la 318. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 320. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 321. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 322 e caduc. 300. Vreți să verificăm? 321. Bine. Verificăm. 321. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Da, s-a respins cu o mare majoritate împotrivă. Acum, 324 pentru. Împotrivă, abțineri. Se respinge. 323 pentru. Împotrivă, abțineri. Se respinge. 325 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 329 pentru, Împotrivă? Nu e clar. Haideți să verificăm. 329. Pentru că s-au obținut destul de multe persoane. Deci haideți să verificăm. 329. S-a deschis votul. 26 pentru, 16 împotrivă, 16 abțineri, deci se adoptă. 230. 330. Nu? 335 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 338 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 339. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 340. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 341. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 342. Pentru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 Partea a doua, care nu e caducă. Cine e pentru? 368, partea a doua. Împotrivă, abțineri, se respinge. 375 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem, deci, Vreți să verificăm? Compromisul 25? Bine. S-a închis votul. 33 la 23 se adoptă. Acum trecem la 395 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum președintele caută următorul amendament. 449. Deci am sărit câteva pagini. 449, care e de votat. 449, amendamentul meu. Pentru. Da, domnule Engel, e foarte clară poziția dumneavoastră. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 449. S-a deschis votul. S-a închis votul. la 28, deci se adoptă. Un vot strâns, dar s-a adoptat. 488, partea a doua. Îl vedeți? Peste câteva pagini, două părți, votăm partea a doua. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 500. Vreți să verificăm? Bine, haideți să verificăm. Partea a doua la 488. S-a închis votul. S-a închis votul. 41 împotriva, 15 pentru, se respinge. Trecem la 500 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 503 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 504. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 505. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem mai departe la 522, spune președintele. a nu, la 519. 519. L-ați găsit? Îl vedeți? Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum 521 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. Vreți să verificăm? 521, s-a deschis votul. Now closed. S-a închis votul. 12 pentru, 43 împotriva, se respinge. Continuăm cu 522. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 523, cine este pentru? Verificăm. Verificăm amendamentul 522. Haideți să numărăm voturile. S-a închis votul. 42 de voturi împotrivă, 12 pentru. 523. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm? Verificăm și amendamentul 523. S-a deschis votul. S-a închis votul, 31 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 525, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 527, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 29, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm Amendamentul de compromis 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 22 împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 30. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 42. Nu. Verificăm inițial Compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. și trei de voturi pentru, 21 împotriva, 3 abțineri se adoptă. Compromisul 42. Acum cine este pentru? Împotriva. Nu este clar. Poate a fost respins, însă mai bine verificăm. Verificăm compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci de voturi pentru, 27 împotriva, strâns, dar se adoptă. Trecem la Amendamentul 549. Cine este pentru? Împotriva abținări să respingem. Amendamentul 550. Cine este pentru? Împotriva abținări. nu este din nou clar. Va fi un vot strâns, deci cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 550. S-a închis votul. 27 pentru, 30 împotriva, se respinge. Amendamentul 551. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Da, nu era caduc, a trebuit votat și a fost adoptat. Ajungem la considerentă și referință. Considerentă și referință. Am votat 551 și a fost adoptat. Da, am votat amendamentul 551, nu? Da. Trecem acum la considerente și referință. Primul amendament pe care votăm este amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri să respingem. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 13, cine stă pentru? Împotrivă. Nu este clar, haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul, 39 pentru, 17 voturi împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentele... Nu. Verificăm. Verificăm amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 22 împotriva, se adoptă. Acum, îmi cer scuze, doamna Vergea. Acum amendamentele 16 și 17 împreună. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum, compromisul 31. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentele 19 și 20 împreună. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se resping. Amendamentele 21 și 22 împreună. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se resping. Amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 25. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 27. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 29. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 30. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 31. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amenda, uh, compromisul 33. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 41. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 42 acum. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 43. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 46 cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge, 47 pentru, împotriva, Abțineri se respinge. 49. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 50. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 52. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 53. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 54. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri se respinge, 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 59, pentru, nu, nu trebuie să votăm. 59 și votăm compromisul 35. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul. Nu, cer scuze, spune domnul președinte. Am sărit peste amendamentul colegului nostru Engel, amendamentul 62 acum. Cine este pentru? Este caduc? Îmi cer scuze, domnul Engel, a fost dezinformat? Am votat 63 deja și asta înseamnă verificăm, revenim la 63. Verificare electronică pe marginea amendamentului 63. S-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. Acum trecem la compromisul 36. Cine stă pentru? Împotriva abținării. Se adoptă. Amendamentul 69. Cine stă pentru? Împotriva abținări se respinge. 70. Pentru? Împotriva. abținări se adoptă. Acum 37. Cine stă pentru? Împotriva. abținări se adoptă. Amendamentul 76. Cine stă pentru? Împotriva. abținări se adoptă. 38. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 81. Pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul 82 este... Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 82, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul de compromis 39, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 88, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 93. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 94 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 96 este caduc. Nu. Nu trebuie votat, deci votăm amendamentul 96. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 40. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 100. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 101. Cine stă pentru? Împotriva abținării se adoptă. 102. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 103. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 107. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 108. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 110. Pentru. împotrivă, abțineri, respins, 111. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri, respins 113. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge 115. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge 116. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 117 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 119. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 120. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri. Se respinge. 122. Cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri. Se respinge. 124. Acum cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri. Se respinge. 125. Cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 126. Cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă îmi cer scuze, să respinge. Amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respinge. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 împreună cu 136, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respinse. Amendamentele 137 împreună cu 138, cine stă pentru, împotriva, abțineri, sunt respinse. 139 pentru, împotriva, abțineri, respin, respins. 140 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 141, cine stă pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Amendamentul 142, cine este pentru, împotriva abțineri să respinge, 143, cine este pentru, împotriva abțineri să respinge, 144, cine este pentru, împotriva abțineri să respinge, 145, cine este pentru, împotriva abțineri să respinge, 146, cine este pentru, împotriva abțineri să respinge, 147, cine este pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 149. Cine este pentru? Împotriva. Nu este clar. Haideți să verificăm 149 pentru a nu greși. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 31 împotriva, se respinge. Continuăm cu 151. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 152. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 41. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 157 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 158. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 159. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 160. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 161. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 162. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 163. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 164. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 165. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 166. Pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 167. Cine stă pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 168. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 169. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 170. Pentru? Împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 171. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. Amendamentul 172. Pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 173 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 174, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 175, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 107. Amendamentul 176 nu se regăsește pe lista mea de vot, spune domnul președinte. Dar votăm amendamentul 176. Cine este pentru? Repet, pe lista mea de vot nu apare. Nici grupul socialiștilor și democraților nu au pe lista de vot amendamentul 176. Se pare că din greșeală a fost eliminat de pe lista de vot acest amendament. Dar oricum, Este vorba de amendamentul uh, doamnei Kinga Gal și a domnului Surian. Doriți să-l citesc? E suficient dacă îl citesc? No, listen, listen, listen. Deci, vă rog, intenția acestui amendament 176 este să, ș- să șteargă acest uh, aliniat. Avizul Comisiei de la Veneția din martie 2013 și așa mai departe. Deci este vorba de uh, ștergerea acestui aliniat în care se face referință la avizul Comisiei de la Veneția. Deci, cine stă pentru acest amendament? Împotrivă. Să respingem. Continuăm acum cu amendamentul 177. Și ne aflăm în acea situație. Amendamentul domnului Engel. Din nou este vorba de o ștergere acestui aliniat. Of retroactive provisions of the Act on Churches, more than 300 registered churches lost their legal status of church. This paragraph Acest aliniat Uh, urmează să fie șters, conform amendamentului 177, amendament propus de colegul nostru, Frank Engel. Cine stă pentru acest amendament? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 178. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 179. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 180, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 181, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum continuăm pentru că 182 și 103 sunt identice cu 181. Continuăm cu 184. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 185. ține este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să respinge. 188 acum. ține este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respinge. 189. ține este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respinge. 190, cine stă pentru, împotriva, abțineri să respingă Și 191, nu? Nu, nu a fost uh, înaintat. Avem acum votul final, vot electronic. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere. Nu a fost un vot deloc ușor. Cred că ați remarcat și dumneavoastră acest lucru. Vot electronic, votul final. Am, avem prea multe voturi de la PPE, vă rog. Deci rog PPE-ul uh, să fie atent la câte voturi are. Există în continuare un vot în plus. Vă mulțumesc. Acum tot e în ordine. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 19 împotrivă, 8 abțineri. A fost uh, adoptat acest proiect de raport cu toate amendamentele votate. Vă mulțumesc din nou pentru răbdare și înțelegere, pentru eforturile pentru a ajunge la un compromis. Doamna Intveld. Mulțumesc că am cerut uh, cuvântul înaintea votului. Aș vrea pe scurt să mă reîntorc la incidentul petrecut înaintea votului. Vreau să se înregistreze că nu sunt de acord cu îndepărtarea unor bannere ale membrilor, deși nu sunt de acord cu ei. Mulți am folosit bannere la plenară sau sunt îndepărtate toate de fiecare dată sau sunt permise, e permisă prezența lor. Nu, nu cred că modul de a contracara vederile Iobic, uh, pe care le disprețuiesc, dar nu cred că modul adecvat e de a le îndepărta uh, inscripțiile, pancartele. Mulțumesc nu era vorba de a nu fi păstrată acea înscripție pe ecran. Eh, da, obiectez totuși de, față de îndepărtarea lor de către oamenii de securitate. Raportorul, da, câteva cuvinte vă rog sunt convins că am menționat grupurile politice și raportorii din umbră, spune domnul Tavare și vreau să mulțumesc și neobositul, neobositului nostru secretariat, consilierilor, grupurilor politice și asistenților um, care ne-au ajutat în această procedură foarte dificilă. Spun și în maghiară că să szépen, adică mulțumesc frumos. Thank all of the members for the cooperation. Președintele, mulțumim și membrilor pentru cooperare. A fost uh, unul din voturile cele mai dificile pe care am avut, prin care a trebuit să trecem. Thank you. The session is now adjourned. Mulțumesc. Întrerupem și ne reîntâlnim la orele 15 cu doamna comisar Reding, care prezintă un document în legătură cu drepturile fundamentale. Deci la orele 15. Mulțumesc.